Um, Bună ziua tuturor! Bun venit la a doua reuniune de pe ziua de astăzi a Comisiei Jurii. Îmi face plăcere să vă revăd și vă propun să și începem. Avem plăcerea de a avea alături de noi pe reprezentantul președinției croate. Domnule ministru, este o mare plăcere pentru noi să vă avem printre noi la comisia noastră. Îmi pare rău că n-am putut participa la audiere săptămâna trecută, dar de la domnul Agadinski am aflat cât de fructuoasă și interesantă a fost dezbaterea. Ne-ați dovedit de multe ori cât de eficientă este președinția croată deja acum două săptămâni la primul trialog și în pregătirea trialogului de mâine cu privire la uh, obținerea probelor și comunicarea actelor. Ne interesează de asemenea să ne spuneți care vor fi prioritățile președinției dumneavoastră. Ca atare, vă dau cuvântul fără întârziere, iar după declarația dumneavoastră de început, vom deschide dezbaterea pentru comentarii și întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Îmi face o mare plăcere și este o onoare pentru mine să vă prezint programul și prioritățile președinției croate în domeniul justiției. Președinția croată se desfășoară într-un moment de mari provocări pentru Uniunea Europeană, la începutul unui nou ciclu legislativ și instituțional. Motoul nostru este o Europa puternică într-o Europa a, provo ă, a provocărilor. Și ne bazăm pe patru priorități cheie o Europa care se dezvoltă, o Europa care promovează conectarea, o Europa care protejează și o Europa influentă. În domeniul justiției, președinția croată se va concentra pe priorități în contextul motoului uh, Europa care protejează. În timpul președinției noastre îmi vom pune accentul pe discuțiile privitoare la viitorul spațiului de securitate și justiție. În baza noi agende strategice pentru Uniunea Europeană și în baza discuțiilor cu privire la evoluția viitoare a politicilor și a legislației în domeniul JAI, care s-au adoptat în timpul președințiilor precedente, rom- precedente română și finlandeză, în domeniul uh, uh, justiției și afacerilor interne avem așadar priorități pentru următorii cinci ani. În ceea ce privește domeniul securității și justiției, acesta a reprezentat uh, unul dintre subiectele Consiliului pentru Justiție, Ministrii de Justiție și Afaceri Interne din ianuarie, de la începutul lunii ianuarie, la Zagreb. În acest context, ne bazăm în sectorul JAI pe, tratatele, pe tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și pe documentul cheie care a început în 1999 la Tampere și care apoi a urmat în acest proces la Haga și apoi în 2014 mai recent. Programul strategic adoptat anul trecut în iunie, stabilește direcția de evoluție a Uniunii Europene în următorii cinci ani în acest domeniu și conține elemente foarte importante pentru domeniul securității, securității și justiției, Consiliul străduindu-se să integreze în activitatea sa aceste priorități. Însă, președinția croată n-a pornit de la zero. Discuțiile privitoare la viitorul cadrului judiciar – s-au purtat încă din timpul președințiilor anterioare și am vrea aici să le, mulțumesc, să le mulțumim în mod deosebit uh, partenerilor noștri de trio al președințiilor României și Finlandei. Noi vrem să punem accentul pe problemele orizontale, nu mai puțin uh, complicate și care reprezintă numai puțin o provocare pentru viitor. De asemenea, ne interesează și aspectele operaționale. Vrem să organizăm viitoarele orientări strategice pe patru axe, valori și statul de drept, încredere reciprocă, protejarea uh, spațiului european comun și noile tehnologii. Ținând seama de rezultatele discuțiilor de la reuniunea informală, reuniunea ministerială informală de la Zagreb și în baza acestor discuții vom face o propunere de noi orientări strategice pe care le vom supune atenției statelor membre spre analiză, după care în februarie discuția pe marginea acestor orientări strategice se va organiza la nivelul Coreper și ele vor intra apoi în uh, ordinea de zi a Consiliului Jai din martie în vederea adoptării de către miniștri și apoi uh, pentru a intra la sfârșitul lunii martie și pe ordinea de zi a Consiliului European. Președinția croată a stabilit contacte cu noul președinte al Consiliului, care susține procesul de adoptare a acestor noi orientări strategice pe care tocmai le-am prezentat, cu cele patru elemente cheie pe care se bazează ele.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 Îngăduiți-mi să menționez și că în 2018 Croația a ratificat uh, Convenția de la Consiliul Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice, confirmând astfel intenția sa de a promova egalitatea de gen și lupta împotriva oricărei forme de discriminare și violență împotriva femeilor, inclusiv împotriva violenței domestice. Lupta împotriva violenței împotriva femeilor va fi uh, un element fundamental pentru președinția croată în domeniul drepturilor fundamentale. Apoi, în ceea ce privește programele financiare, sperăm ca discuțiile privind programele financiare în domeniul JAI să se încheie, lucru care să ne permită să ajungem la un acord pe marginea CFM. În domeniul dreptului penal, Principala prioritate va, o va constitui pachetul legislativ pentru probele electronice, e-evidence. Vrem să se îndeplinească toate precondițiile pentru începerea, pentru începerea activității parchetului european, EPO. Se va organiza în acest sens o reuniune la nivel înalt la sfârșitul aprilie la Split. În domeniul dreptului civil, președinția noastră va acorda o atenție deosebită regulamentului privind obținerea uh, uh, probelor și privind uh, notificarea actelor, sperându-se că președinția croată se va putea înainta pe calea trialogului. De asemenea, în ceea ce privește stabilirea creanțelor, vrem să punem un accent pe acest act legislativ. De asemenea, utilizarea și dezvoltarea forumurilor de experți, cum ar fi rețeaua judiciară europeană. Ne interesează foarte mult și vrem să promovăm acest subiect. Cât privește accesul la justiție pentru cetățeni și pentru agenții economici, președinția croată va promova dezvoltarea în continuare a sistemului e-justiției, e-justiție, punând accentul pe noile tehnologii și pe folosirea inteligenței artificiale, inclusiv în domeniul judiciar. Formarea profesională a persoanelor abilitate este de importanță majoră. Mă refer în acest context și la, pro, pro, la protecția datelor cu caracter personal. Important este să ne bazăm activitatea pe valorile comune, pe statul de drept și pe democrație. Întărirea acestora nu se va putea realiza fără o consolidare a formării profesionale a judecătorilor, procurorilor, personalului însoțitor, personalului de resort, a tuturor practicienilor din domeniul justiției care, prin natura activității lor, contribuie la certitudinea și securitatea juridică a cetățenilor Uniunii Europene, garantând respectarea drepturilor fundamentale. Ca tare, subiectul consolidării formării profesionale este unul dintre subiectele prioritare pentru actorii politici și pentru decidenții de la nivelul Uniunii Europene. Întărirea formării profesionale pentru profesioniștii din justiție a fost și unul dintre subiectele reuniunii informale a ministrilor de justiție de la Zagreb. Reprezentanții statelor membre, cât și reprezentantul Comisiei, arătând că trebuie să ne străduim să întărim cât mai puternic uh, această formare profesională a practicienilor din justiție cu competențe necesare în munca lor de zi cu zi și cu metode care să le permită să dobândească în mod interesant și dinamic uh, cunoștințe noi care le sunt necesare în mediul în care lucrează. Și, în fine, îngăduiți-mi să vă ofer câteva informații cu privire la reuniunea ministerială din domeniul justiției pe care ne propunem, sau reuniunile pe care ne propunem să le organizăm în timpul uh, președinției noastre. După cum am spus deja, pe 23 ianuarie s-a desfășurat o reuniune ministerială informală la Zagreb, Vrem să organizăm și două consilii pe 12 și 13 martie la Bruxelles, consilii JAI, și pe 4-5 iulie la Luxemburg. Pe lângă acestea, vom, vom organiza reuniuni ministeriale și la Dubrovnik spre sfârșitul președinției. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! A fost o prezentare foarte bună, un rezumat excelent. Dacă doresc delegați, dacă doresc colegii să pună întrebări. Uh, Madame Vola, sorry. Doamna Vola. Da, am o întrebare uh, referitoare la procedură. Um, vreau să știu uh, poziția președinției Consiliului și anume, poate în primul rând, câteva cuvinte despre procedura de comitologie, pentru că e vorba de o revizuire a com- procedurii de comitologie care a fost propusă de Comisie în 2017 și în uh, reuniunea Comisiei Juri a avut loc o dezbatere pe acest subiect și uh, vorbim uh, despre uh, procedura de comitologie prin care uh, Uh, se întâmplă că, mm, la inițiativele Comisiei, statele membre nu uh, formulează opoziție, ceea ce este regretabil, pentru că eu cred că statele membre ar trebui să-și asume o mai mare răspundere în acest uh, sens. Ele um, se abțin de multe ori la vot și asta sigur că nu ă, după aceea acasă spun că uh, le-ar fi fost impuse anumite chestiuni, ceea ce nu consolidează poziția Uniunii Europene în ochii cetățenilor. Ă, grupul uh, SID și sper că și colegii din celelalte grupuri ne dorim cu toții să, se, să lucrăm la acest dosar, să facem progrese și să arătăm că Parlamentul European nu are o poziție de blocaj, ci Consiliul este cel care se lasă așteptat. De aceea, Vreau să întreb, președinția Consiliului, ce strategie veți avea în mandatul dumneavoastră pentru a debloca acest impas din Consiliu pentru această reformă necesară? Oare aveți niște idei de posibile soluții pentru a ajunge la adoptarea în Consiliu a unei uh, poziții comune? Pentru că eu sper ca Comisia să nu asculte acele voci care spun că ar trebui să-și retragă inițiativa, propunerea. Dar dacă s-ar întâmpla asta, atunci ce se va întâmpla pe viitor? Veți susține o nouă propunere? Mă tem că aceasta ar fi o variantă slăbită, diluată a propunerii actuale și această reformă este una foarte importantă pentru noi și de aceea vreau să știu care este poziția președinției în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc frumos pentru întrebare. Vis-a-vis -vis de procedura de comitologie, aceasta se discută la nivelul uh, grupurilor de lucru și președinția croată va continua lucrările pe acest dosar. În 15 ianuarie, anul curent, acest subiect a fost discutat uh, în, la nivelul Parlamentului European și Comisia promis să lucreze cu uh, președinția croată și cu următoarele președinții pe această temă. În uh, timpul mandatului său, Croația va organiza întâlniri pentru a ajunge la un acord cu statele membre. Și asta vom încerca să facem. Domnul Radev, mulțumesc, doamnă președintă. Domnule ministru, în primul rând, mult succes uh, președinției croate în următoarele șase luni. Apoi, vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat prioritățile în domeniul justiției. Ați spus că una dintre principalele priorități în uh, cooperarea judiciară pe chestiuni uh, civile se referă la finalizarea trialogurilor și adoptarea regulamentului privind obținerea probelor și comunicarea actelor, precum și documentele judiciare și extrajudiciare. Acest instrument este foarte important pentru reglementarea asistenței judiciare în procedurile civile și comerciale între statele membre. Astfel vom avea un cadru eficient pentru cooperare judiciară transfrontalieră. Buna cooperare între instanțe este importantă pentru funcționarea corectă a pieței interne. În 2018, aproximativ 3,4 milioane proceduri civile și comerciale aveau impact transfrontalier. În multe dintre ele, este necesar să se obțină dovezi dintr-un alt stat membru, iar regulamentul privind obținerea probelor oferă instrumentele care să faciliteze accesul la asemenea probe. Consider că protecția principalelor drepturi, protecția datelor personale și folosirea noilor tehnologii care facilitează Procedurile transfrontaliere fac parte dintre elementele pe care trebuie să ne axăm um, în cadrul negocierilor cu celelalte instituții. Sper la negocieri fructuoase cu președinția dumneavoastră și, în sfârșit, în numele coordonatorului nostru, domnul Faos, mai am o întrebare importantă pentru dumneavoastră. În 2017, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu recomandări către Comisia Europeană uh, în ceea ce privește protecția juridică a adulților. Și întrebarea mea este dacă președinția are în vedere promovarea Convenției de la Haga din 2000 privind protecția internațională a adulților. Este foarte important să spunem că procedura prevede regulamentul privind uh, obținerea provelor și cel privind uh, comunicarea actelor. Sunt două regulamente separate, iar al doilea va permite un acces mai bun la uh, instrumentele legislative și o mai bună asigurare a drepturilor părților. Totodată, procedura de obținere a probelor se va accelera. Iar aceste lucruri vor duce la modernizarea și digitalizarea chestiunilor de drept civil ceea ce este una dintre prioritățile noastre, pe care am și subliniat-o în discursul introductiv. Consiliul a adoptat în decembrie o abordare generală în acest sens, iar în prezent lucrăm la finalizarea dosarului respectiv. Totodată, în prezent lucrăm și la anexe, care reprezintă un fel de instrument practic pentru instanțe. Iar uh, lucrul uh, la aceste dosare ne ajută să le finalizăm cât mai repede. Nu se referă neapărat la substanța lor. Uh, Mă bucur să vă confirm că trialogul cu Parlamentul European va începe la sfârșitul lunii, lunii ianuarie, deci în curând, și vrem să mulțumim Parlamentului European fiindcă propunerile despre care vorbim reprezintă prioritățile președinției noastre în ceea ce privește dreptul civil. Președinția croată își dorește să finalizeze dosarul privind ambele propuneri în discuție aici și dorim să facem pași cât mai consistenți. Totodată, considerăm că aceste două regulamente vor uh, îmbunătăți funcționarea sistemului. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru, mult succes în activitatea dumneavoastră care urmează. Am două chestiuni pe care vreau să le ridic, uh, una de interes general și una care vizează strict uh, statul de unde provin eu. În primul rând, aș dori să vă întreb uh, care este viziunea dumneavoastră legată de ceea ce înseamnă mult discutata problemă a statului de drept și corelarea cu încălcarea statului de drept și accesul la fondurile europene sau posibilitatea ca fondurile europene să fie tăiate, suspendate, în ipoteza în care un stat membru încalcă statul de drept și dacă nu apreciați că este necesar să avem uh, la nivel european un mecanism de evaluare a justiției și a statului de drept comun pentru toate statele membre ale uniunii europene deoarece în momentul de față este complicat să dăm o definiție clară a acestui uh, mecanism asta pe de o parte pe de altă parte vreau să vă mai întreb care este părerea dumneavoastră legată de posibilitatea să evităm să i sancționăm pe adevărații beneficiari ai fondurilor europene pentru că de fondurile europene beneficiază fie fermierii fie diverse unități private fie diverse unități administrativ teritoriale primării care în opinia mea nu pot să fie sancționate cu tăierea fondurilor din cauza derapajelor care pot să apară la un moment dat la nivel guvernamental și mă interesează care este părerea dumneavoastră Uh, vis-a-vis de această chestiune, care, repet, se află în dezbaterea Parlamentului um, european de ceva vreme, pe bună dreptate, deoarece este clar că nu putem să trimitem fonduri europene în acele state unde avem de-a face cu ceea ce înseamnă încălcarea statului de drept. A doua chestiune pe care vreau să vă ridic este legată de ceea ce înseamnă intrarea României în spațiul Schengen. Atât Comisia Europeană, cât și Parlamentul European au spus foarte clar că România are toate condițiile necesare pentru a intra în spațiul Schengen. Astăzi, România este, dacă vreți, un garant de stabilitate și de securitate în această zonă a Europei. Cu toate acestea, la nivelul Comisiei există o poziție consistentă din partea unor state membre legat de ceea ce înseamnă intrarea României în spațiul Schengen, ceea ce mi se pare o profundă nedreptate față de cetățenii europeni care sunt în, în România, ei neavând posibilitatea să se bucure de o valoare incomensurabilă, libera circulație, pe de-o parte a persoanelor și libera circulație a mărfurilor, așa cum ar trebui și cum se bucură și alți cetățeni din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, vă întreb care este poziția dumneavoastră față de această problemă. Mulțumesc! Hvala lijepo. Vezano za vladavinu prava. Mulțumesc. În ceea ce privește statul de drept, nu pot decât să repet ceea ce am spus deja. Am uh, spus același lucru și în programul strategic. Valorile comune, fiind uh, democrația, statul de drept, drepturile fundamentale, reprezintă baza Uniunii Europene. Consolidarea statului de drept este un răspuns eficient în cazul unor încărcări în timpul președinției croate vom acorda toată atenția acestui subiect și asta în cadrul liniilor directoare strategice pentru spațiul de libertate, securitate și justiție. Ne dorim o abordare globală în ceea ce privește statul de drept pentru a consolida valorile fundamentale ale Uniunii Europene și dialogul în cadrul comunității europene. Știm cu toții că există temeri uh, de mai mulți ani uh, cu privire la anumite țări și considerăm că toate aceste aspecte trebuie studiate. Președinția noastră va acorda atenția acestor subiecte în cadrul Consiliului pentru Afaceri Generale, dar suntem totodată de părere că Trebuie să prevedem noi mecanisme și sancțiuni, dar asta doar după ce am folosit tot ceea ce există deja și am, după ce s-a încercat un dialog cu țara respectivă pentru a găsi o soluție satisfăcătoare. Mulțumesc! În ceea ce privește concluziile uh, Consiliului um, legat um, de cadrul financiar multianual, aici poziția Croației este limitată. Odată ce s-a ajuns la un acord politic, pe principalele um, teme ale CFM și odată ce se adoptă aceste concluzii, noi vom continua dialogul privind statul de drept vis-a-vis -vis de problema statului de drept în anumite state membre, toate aspectele tehnice au fost epuizate în timpul președinției uh, române. Ni se pare importantă înțelegerea reciprocă dintre Consiliu și Parlament în ceea ce privește programul pentru drepturi și valori. Este un semn bun care arată că statele membre consideră într-adevăr importantă crearea de mecanisme pentru promovarea și protecția drepturilor și conștientizarea importanței acestora precum și oferirea de asistență financiară ONG-urilor de la nivel local, regional și transnațional pentru a promova și consolida aceste drepturi. Pentru că acest lucru duce și la consolidarea protecției uh, valorilor uh, Uniunii Europene și a statului de drept contribuind totodată la construirea unui dialog democratic uh, și a transparenței. Mulțumesc! Domnul Lagodinski, domnule președinte, uh, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumim. Uh, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru întâlnirea foarte fructuoasă de săptămâna trecută. Acolo am reprezentat jurii și am avut ocazia să facem un schimb de opinii pe diverse subiecte. Uh, organizarea a fost foarte bună și, de asemenea, substanța discuțiilor. Și ajung astfel la trei întrebări pe care le am pentru dumneavoastră. Una se referă la discuția pe care a avut-o în detaliu ministrii de justiție privind, uh, da, statul de drept. Însă a lipsit, cel puțin uh, în partea legată de justiție, poziția președinției în ceea ce privește articolul 7 și procedura uh, din acest articol. Procedura din articolul 7, după cum știți, a ridicat uh, multe îngrijorări pentru deputații care se întreabă ce se, vor întâmpla, ce se va întâmpla în următoarele șase luni mai exact. Cum vedeți rolul dumneavoastră în promovarea uh, procedurii din articolul 7 și de asemenea care este poziția noastră vis-a-vis -vis de implicarea Parlamentului care a lansat uh, procedura oficial? Aceasta este prima întrebare. A doua, Formările judiciare au fost o parte importantă a discuției și a programului dumneavoastră. În ce măsură v-ați gândit să integrați în aceste formări și formări pentru judecători, pentru agenții de um, uh, aplicare a ordinii în ceea ce privește antirasismul, antisemitismul, uh, chestiunile de LGBTI? Uh, discriminare și așa mai departe. E ceva ce am menționat uh, și în timpul uh, întâlnirii noastre. Și trei, îngrijorarea, uh, s-a mai exprimat o îngrijorare legată de finanțarea anumitor fonduri, cum ar fi programul pentru justiție, dar și Eurojust. Uh, după cum știți, uh, am discutat acest lucru și Comisia uh, era și ea preocupată de subfinanțare. Aveți vreun plan specific în acest sens? Sunteți de acord sau nu? Cum vă doriți să îmbunătățiți situația, dat fiind faptul că Eurojust este subfinanțat comparativ cu Europol uh, sau agențiile de um, control vamal, astfel cum este prevăzută finanțarea pentru perioada următoare? Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Evident, um, s-a discutat și se analizează toate competențele și toate procedurile legate de articolul 7, toate opțiunile. Însă, după cum am spus, în primul rând trebuie epuizate mecanismele deja existente ale Uniunii Europene înainte de sancțiuni și trebuie făcute toate eforturile pentru a rezolva situația prin dialog. Și doar după aceea putem trece la alte discuții și uh, lua în considerare alte soluții. În evaluarea dialogului privind statul de drept din Consiliu din decembrie 2019 se spune că dialogul trebuie întărit și transformat într-un fel de studiu anual, uh, să se elaboreze un nou raport anual al Comisiei privind statul de drept care să prezinte toate tendințele pozitive și negative din statele membre. În ceea ce privește formările judiciare ale judecătorilor și personalului uh, auxiliar, la Zagreb s-a vorbit despre acest lucru, despre nevoia de a moderniza sistemul, despre a pune mai mult accentul pe dezvoltarea profesională pentru că așa se consolidează Uniunea pe ansamblu și atunci toate instituțiile trebuie să aibă o poziție în acest sens. Sigur, tot ceea ce a spus dumneavoastră este relevant. Vis-a-vis -vis de finanțare, După cum am spus um, în răspunsul la întrebarea anterioară, din perspectiva cadrului financiar multianual, competențele președinției la momentul de față sunt limitate. Trebuie să se ia mai întâi o decizie la cel mai înalt nivel politic și doar după aceea vom putea discuta detaliile de punere în aplicare. Mulțumesc! Domnul Neo Sanchez. Doamne președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru informare. Eu voi vorbi despre o temă care, deși e relevantă politic, se transformă într-o temă plictisitoare, pentru că ne tot învârtim în jurul ei în ultimii ani. Directiva privind divulgarea datelor privind impozitul societăților din partea societăților uh, și filialelor, așa numitul public reporting sau country reporting. Uh, Cred că este o temă care ar trebui să ne implice ca responsabili politici europeni uh, din uh, perspectiva că capacitatea de a pune degetul pe rană în această chestiune ne revine nouă e genul de lucruri pe care se bazează mulți oameni uh, atunci când spun dacă polit- uh, când se hotărăsc dacă politicile de la Bruxelles fac vreo schimbare semnificativă sau nu. Iar faptul că nu reușim să progresăm face ca guvernul dumneavoastră acum, uh, ca deținător al președinției, să trebuiască să acționeze, să, să, să asume această problemă pe ordinea de zi și să încearcă să depășească acest blocaj pentru că eu cred că, dincolo de scuzele juridice, vis-a-vis -vis de temeiul juridic al acordului, ceea ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei scuze, este lipsa de voință a unor guverne de a-și transparentiza aceste obligații fiscale transnaționale care se aplică unor multinaționale. Indiferent de poziția concretă a guvernului dumneavoastră, vreau să vă reamintesc că aveți obligația să încercați să depășiți acest blocaj și să oferiți opiniei publice europene un rezultat care să meargă în, în direcția așteptărilor pe care le-a uh, trezit această directivă. Și dacă nu reușiți, domnule ministru, să știm că statele membre se ascund în spatele unei scuze formale pentru a nu-și lua acest angajament important în ceea ce privește transparența uh, legată de impozitele aplicate multinaționalelor. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întrebare. Trebuie să spun că aceste discuții privind temeiul juridic și procedura sunt extrem de importante și ne confruntăm cu o situație extrem de complexă aici. Uh, președinția croată cunoaște interesul mare al cetățenilor uh, europeni și al Parlamentului European uh, vis-a-vis -vis de acest dosar. În Consiliu, acest dosar este aproape finalizat la nivel tehnic, însă problema se referă la temeiul juridic al propunerii și aceasta reprezintă chestiunea de discordie între statele membre. În ciuda acestui fapt, președinția croată, în cooperare cu statele membre și secretariatul Consiliului, și serviciul juridic încearcă să găsească o ieșire. Serviciul juridic al Consiliului a emis un aviz juridic și trebuie să spunem că temeiul juridic trebuie să fie articolul 115 din uh, Tratatul de Funcționare al uh, Uniunii Europene și nu articolul 50, așa cum a propus Comisia. Trebuie însă să existe o aprobare unanimă vis-a-vis -vis de această schimbare a temeiului juridic, care la momentul de față nu există. Deci, repet, chestiunea temeiului juridic este foarte importantă, fiindcă nu e același lucru dacă ne bazăm pe articolul 115 sau 50 dacă este o chestiune de contabilitate sau o chestiune fiscală. Și atunci este important să se ajungă, dacă se ajunge la unanimitate sau dacă este necesară doar uh, o majoritate. Așadar, repet, momentan competențele noastre sunt limitate. Thank you. Uvažena predsjednice, uvaženi kolege. Domnul Colacușici, mulțumesc. Dragi colegi, domnule ministru, vreau să profit de această ocazie ca să pun o întrebare pe care o adresez tuturor. Sefer, în Republica Croația avem 800 de mii de 800 de mii de executori judecătorești, iar situația lor este foarte diferită. În Croația, în prezent, avem 3,8 milioane de locuitori. Și numărul de cazuri, de, de persoane care au avut uh, uh probleme și au înaintat proceduri dintre acești executori judecătorești a fost de 10 milioane, deci 2 milioane la două, două cazuri la un cetățean croat. Și atunci se întâmplă adesea că oamenii își pierd proprietatea din cauza unor datorii inițiale care sunt foarte mari. Vorbim de, de niște credite care s-au făcut inițial pe 10 ani. În prezent avem o lege care spune că nu poți să lansezi asemenea proceduri pentru sume mai mici de 3.000 de euro. Și sunt mai multe exemple, cum este Slovenia, unde dreptul este diferit. Ce înseamnă asta? În state care nu sunt foarte dezvoltate din punct de vedere economic, procedurile acestea pot fi foarte problematice pentru cetățenia acelui stat. Așadar, când vorbim de procedurile de aplicare um, pe care le folosesc acești executori uh, judecătorești, trebuie să le schimbăm astfel încât uh, să facilităm situația celor care sunt îndatorați și relația cu creditorii cărora trebuie să le plătească aceste sume. Există asociații transfrontaliere în mai multe subiecte și cred că ele ar trebui să existe și pentru a aplicarea acestor uh, sentințe. Trebuie să fie proceduri uh, rapide cele pe care le aplică executorii judecătorești, fiindcă problema este că dacă pornim uh, de la o, o sumă foarte mică, procedurile durează 5-6 ani și trebuie să plătești o grămadă de bani pe care nu o poți plăti dacă ai un salariu mediu în Croația. Trebuie așadar să începem să analizăm aceste proceduri la nivel european. Vă rog așadar să vă ocupați de aceste proceduri de executare. Domnul Buda. Doamna președintă, adică să rog să mi se răspundă la întrebarea legată de intrarea României în spațiul Schengen, deoarece nu mi s-a răspuns la întrebare, dar vreau să intervin la finalul dezbaterii, când ceilalți colegi au intervenit. Pentru că am pus două întrebări, una legată de fondurile europene cu statul de drept și una legată de ceea ce înseamnă intrarea României în spațiul Schengen, întrebare la care nu am primit răspuns. Prvo vezano za pitanje ovrha, zapravo vi... În ceea ce privește um, executorii judecătorești, cred că a spus foarte bine problema. Într- în, într-adevăr, în um, legislația croată lucrurile sunt diferite și atunci merită tratat subiectul la nivel european. Subiectul este extrem de complex avem uh, o legislație care a progresat, după cum spuneați, astăzi lucrurile stau puțin mai bine, însă e foarte dificil să găsim o soluție omogenă pentru toate cele 28 sau 27 de state membre ale Uniunii Europene e dificil de văzut uh, o armonizare. În programul uh, președinției noastre am spus că, într-adevăr, ne dorim să acționăm pentru binele cetățenilor europeni în toate țările și atunci vom studia posibilitățile care ni se oferă în acest domeniu cu respectarea competențelor pe care le avem și a legislației europene. Unele sisteme sunt mai bune decât altele, dar sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Problema acestor confiscări trebuie îmbunătățită și trebuie armonizată pentru binele atât al um, um, datornicilor cât și al creditorilor și, într-adevăr, ar fi bine să avem un sistem mai echilibrat al cărui cost economic și social să fie mai redus decât este astăzi. Președinția croată va studia, ca în toate celelalte domenii, posibilitățile pe care le are de a îmbunătăți situația în beneficiul cetățenilor europeni. În ceea ce privește subiectul România și Schengen, ei bine, mai întâi trebuie să știm dacă sunt respectate toate criteriile, după cum știți, țara din care provin eu, Croația, desfășoară politici uh, care să permită îndeplinirea tuturor criteriilor, astfel încât atât țara mea cât și a dumneavoastră să adere la spațiul Schengen. Mulțumesc! Thank you. Welcome to the minister. Welcome to the Mulțumesc, îi urez bun venit domnului ministru, bun venit președinției și mult succes pentru următoarele șase luni. În 2007, Institutul European pentru Egalitatea de Gen a constatat că doar un sfert că în uh, conducerile marilor companii cotate la bursă, doar un sfert uh, dintre membri erau femei. Și dacă nu facem nimic uh, în acest sens, atunci nu cred că se, va schimba, se vor schimba prea multe în perioada următoare. Sunt, uh, conștient, sunt sigură că știți propunerea Comisiei din 2012 în acest sens și întrebarea mea uh, este ce angajamente și a președinția croată pentru a debloca acest dosar privind femeile în conducerea companiilor și vreau să vă întreb ce veți face în calitate de președinție pentru a convinge statele membre să uh, facă niște progrese, să se deblocheze dosarul. Și cea întrebare este mai degrabă personală, pentru că mă interesează să știu care este poziția Croației cu privire la acest dosar. Deci poziția internă, dacă doriți, poziția guvernului croat și care era uh, poziția dumneavoastră în 2012? De ce vă întreb asta? Țara mea, țările de jos, în 2013 uh, era împotriva propunerii, dar acum, în 2020, uh, am toate motivele să cred că s-ar putea să existe o majoritate în favoarea acestui uh, um, dosar. Deci aș dori să știu și poziția guvernului croat pe această propunere, dacă s-a schimbat ceva din 2013 încoace. Nu știu care era poziția în, acest, în acel moment, dar aș dori să știu și dacă au fost schimbări și aș dori să știu ce angajamente vă luați la președinție pentru a debloca totuși acest dosar după șapte ani în care nu s-a întâmplat nimic. Mulțumesc! Hvala lijepo na ovom pitanju vezano za... Vă mulțumesc pentru întrebare. Aceasta se leagă de subiectul egalității și reprezentării egale a femeilor și bărbaților în conducerea companiilor. Așa cum ați spus și dumneavoastră, în 2017, în cursul președinției malteze, directiva cu privire la uh, prezența femeilor în conducerea companiilor a fost discutată în Consiliu și s-a spus foarte mm, clar, s-a văzut foarte clar că nu exista o majoritate calificată pentru adoptarea acestei propuneri. Deci a fost un blocaj la Consiliu și în ultimii trei ani nu s-au purtat niciun fel de discuții pe marginea acestei propuneri. Dar, în momentul de față, nu credem că Uh, minoritatea de blocaj ar putea schimba poziția. Președinția noastră va urmări situația și va acționa în consecință uh, în conformitate cu uh, competențele noastre, dacă se va produce o schimbare în cadrul minorității de blocaj, atunci vom face ce vom putea. Mă întrebați și despre poziția Croației. Din motive procedurale, nici Croația nu dorea să susțină această propunere. Doamnă președinte, fără microfon. Da, o întrebare foarte, foarte scurtă. Da, o întrebare uh, suplimentară. Uh, eu am ascultat tradu- traducerea, deci am înțeles oare bine că veți face ceva în acest dosar numai dacă observați uh, o schimbare în minoritatea de blocaj, deci nu veți fi proactivi și ultimul lucru pe care l-ați spus, că Croația și în 2013 și acum este împotriva acestei propuneri? Već sam situația situaciju dok o ovakva pravna osnova. Da, v-am explicat deja. Până când nu avem temeiul juridic clarificat, nu vom susține propunerea. Balkan. Domnul Vulcan, Timo. I'm listening. da, da, eu ascult, ascult. Uh, mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezență. Deja, uh, indirect, ați uh, vorbit despre chestiunea statului de drept. Este unul dintre subiectele cele mai interesante și cele mai importante în timpul președinției dumneavoastră. Uh, și a uh, președințiilor care vor urma, din păcate. Am două întrebări referitoare la programul Justiție. Două dintre obiectivele pentru 2021-2027 ale acestui program de justiție, uh, care va fi încheiat în negocierile CFM, sunt 1. De a facilita și susține cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, uh, civilă și penală și pentru a promova statul de drept și, în al doilea rând, de a susține și promova formarea judecătorească în vederea uh, promovării unei culturi comune uh, judiciare în Europa. Ce intenționează președinția dumneavoastră, ce rol intenționează să joace președinția în uh, pregătirile pentru atingerea acestor obiective? Sau mai concret, în ultimii ani, am observat o serie de evoluții alarmante în mai multe state membre referitor la independența eh, sistemelor de justiție sau, mai bine spus, am observat o înrăutățire a situației. Ce eforturi sunteți pregătiți să întreprindeți pentru a preveni uh, astfel de evoluții pe viitor, mai ales luând în considerare nevoia de a promova încrederea reciprocă între sistemele de drept și de a garanta accesul uh, la justiție eficace și imparțială în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Hvala na pitanju. Što se tiče vladavine prava, mi smo već i u ovom našem programu... Mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește statul de drept, în programul nostru am spus deja că există patru elemente cheie de importanță maximă. Unul, consolidarea propunerilor cu privire la statul de drept și a încrederii reciproce între statele membre. Pentru că nu poate să existe cooperare fără încredere reciprocă uh, între statele membre cu privire la sistemele lor judiciare. Ar fi imposibil acest lucru. Uh, și încrederea reciprocă uh, trebuie să se regăsească și la nivelul procedurilor. Așadar, acest uh, subiect va ocupa un loc special în președinția noastră. Uredbu o izvođenju e-dokaza, uh, to sasvim sigurno ja... Ca atare, în uh, ceea ce privește obținerea probelor, este foarte important să se întărească sistemele judiciare ale statelor membre să se, crea, să se sporească încrederea cetățenilor în acestea, precum și accesul lor la justiție. Am răspuns deja anterior arătând că până când nu se ajunge la un acord la nivelul cel mai ridicat, uh, la nivelul Consiliului European cu privire la CFM, rolul nostru este limitat, deci acordul în acest caz trebuie obținut la nivelul cel mai ridicat. În rest, în tot ce ține de negocierile pe marginea sa, președinția își asumă obligațiile uh, și le respectă în consecință. În ceea ce privește statul de drept, acesta este unul dintre pilonii statului de drept și reprezintă una dintre prioritățile absolute ale președinției croate. Thank you very much and thank you very much to the Croatian uh, minister. Mulțumesc uh, foarte mult uh, Ministrului de Justiție al Croației pentru prezența în Parlamentul European. E o plăcere, o plăcere să fim aici uh, în această perioadă în care Croația are președinția uh, Uniunii Europene. Întotdeauna e o plăcere și o provocare președinția. Aveți un slogan uh, pe patru axe, unul dintre, una dintre axe fiind Europa care conectează, inclusiv uh, conectivitatea digitală, la care mă voi referi mai târziu. Uh, mai mulți dintre colegii mei au spus că există dosare legislative care sunt blocate la Consiliu și care sunt blocate de mai mulți ani. Comitologia, femeile în conducerea întreprinderilor și acțiunile colective, ă, dosare care sunt blocate de mai mulți ani. Și pentru că nu ați menționat în ă, discursul dumneavoastră introductiv, niciunul dintre dosarele care sunt blocate în Consiliu, mă întreb, nu reprezintă o prioritate a președinției croate sau considerați că nu este posibilă deblocarea acestor dosare? Asta e prima întrebare. Și vă mulțumesc că, pentru că ați vorbit despre Convenția de la Istanbul și sper că veți încuraja veți încuraja pe unul dintre colegii dumneavoastră, ceilalți miniștri de justiție, altor guverne, să semneze această legislație, pentru că există câteva state membre care nu au semnat. Um, convenția. În ceea ce privește conectivitatea digitală, ați menționat probele electronice printre dosarele cărora le veți uh, acorda atenție și aici ne gândim și la tehnologiile noi, o chestiune de care ne ocupăm și noi în comisia noastră. Dacă ne dorim o Europa digitală, interconectată, uh, una dintre premise este aceea de a avea o digitalizare sigură, mai ales când uh, vorbim despre elemente atât de sensibile cum ar fi probele electronice. Deci, una dintre chestiuni ar fi utilizarea criptării. Veți uh, acorda atenție criptării ca parte din aceste dosare? pentru a ne asigura că avem tehnologie de criptare funcțională la dispoziția cetățenilor și guvernelor uh, din Europa. De asemenea, Comisia va veni cu o propunere cu privire la um, actul privind serviciile digitale în cursul președinției dumneavoastră. Veți încuraja un dialog mai amplu pe aceste aspecte pentru că ele ne preocupă și pe noi, dar uh, preocupă și cetățenii europeni, pentru că utilizarea platformelor crește, este într-o creștere rapidă și avem nevoie de o reglementare a platformelor care să asigure faptul că sistemele de justiție și protecția drepturilor cetățenilor europeni nu sunt privatizate, ci rămân în sfera publică. Și o întrebare finală, dacă îmi permiteți. Parlamentul European a cerut includerea Parlamentului în audierile formale, formale care vor avea loc uh, pe uh, subiectul statului de drept cu Ungaria și Consiliul a refuzat acest lucru. Uh, dată fiind importanța statului de drept pentru coeziunea Uniunii Europene și rolul pe care președinția croată la conducerea Consiliului uh, Uh, rolul pe care l-ați acordat valorilor europene, vă veți asigura că Parlamentul European va fi inclus în aceste audieri și la cele cu Ungaria, dar și la cele cu Polonia. Mulțumesc! Hvala vam lijepo na cijelom setu i nizu pitanja koje ste mi postavili. Vam mulțumesc că uh, uh, mi-ați adresat uh, multe întrebări și sper că nu voi omite pe vreuna. Ați menționat dosarele care sunt blocate, comitologia, acțiunile colective, femeile în conducerea întreprinderilor. Cred că am trecut în revistă aceste chestiuni și v-am acordat deja niște uh, v-am dat deja niște răspunsuri. Um, problema uh, este, ține de normele procedurale uh, în anumite dosare, cum ar fi temeiul juridic și aici marja de manevră a președinției croate este una foarte limitată. În ceea ce privește protejarea intereselor colective ale consumatorilor, uh, Președinția croată va continua să lucreze pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor uh, în acțiunile de reprezentare, acțiunile colective ce va fi, ceea ce va fi un pas în față, un pas înainte pentru protejarea drepturilor tuturor cetățenilor europeni. Sperăm să ajungem la un acord cu Parlamentul. Primul trialog deja a avut loc într-o manieră foarte constructivă și deschisă și ne bucurăm să vedem uh, voință politică de ambele părți uh, pentru a ajunge la un acord în următoarele luni. În ceea ce privește Convenția de la Istanbul, Mă bucur să vă pot spune că această convenție a fost ratificată de Croația și în calitate de țară care deține președinția Consiliului, suntem uh, devotați în uh, lupta împotriva uh, violenței la care sunt supuse femeile uh, și vom uh, face orice efort pentru a uh, încuraja, dacă e nevoie de încurajare, alte state membre care nu au semnat încă această convenție, o vom face pentru că e în interesul Uniunii Europene în ansamblu să um, combată acest flagel al violenței împotriva, fe- împotriva femeilor, violenței domestice, uh, nu ar trebui să ne împiedicăm de niciun fel de obstacol, ar trebui să facem schimb de bune practici și experiențe, chiar dacă acesta este doar un prim pas către ratificarea convenției. În ceea ce privește probele electronice, acestea sunt foarte importante. Trăim într-o lume tot mai digitalizată, totul se întâmplă foarte repede, lucrurile evoluează foarte repede, dimensiunea digitală uh, este în creștere și ar trebui să căutăm soluții. De aceea, în programul președinției noastre, ați văzut uh, că uh, modernizarea Europei digitale joacă un rol foarte important uh, pe agenda noastră și Uniunea Europeană deja a început să își să elaboreze legislație internă cu privire la Uh, probele electronice și uh, acorduri bilaterale pentru reglementarea schimbului de probe, uh, stocarea de probe sub formă electronică și vom continua eforturile în toate aceste direcții. În ceea ce privește tehnologia de criptare adecvată, da, vom, vom lucra și la acest aspect, iar pentru statul de drept și audierile despre care vorbiți, uh, ați spus deja că Parlamentul a avut ocazia să facă un schimb de opinii pe acest uh, subiect și vom continua să raportăm uh, Parlamentului fiecare etapă a procesului, astfel încât Parlamentul va fi inclus în acest fel. Mulțumesc. Chair. Um, I also would like to welcome the minister. Doamna Hautala, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă pun câteva întrebări în legătură cu dreptul societăților comerciale. Sper că este în competența portofoliului dumneavoastră, în orice caz este în competența noastră. Comisia, susținută de președinție, a prezentat sau va prezenta cât de curând câteva opțiuni în ceea ce privește due diligence pentru societățile comerciale, obligațiile de diligență. Înțeleg că există și apeluri din partea comunității de afaceri în legătură cu ceea ce acest, aceasta numește condiții echitabile pentru toată lumea. Pentru că atunci când o societate vrea să promoveze drepturile omului și să facă parte din soluțiile la uh, problemele de climă și apoi se vede uh, concurată de o companie irresponsabilă, are de pierdut. Apoi, la nivelul statelor membre, există reguli în acest sens, dar este ca un fel de um, e o mulțime de reguli care nu se potrivesc unele cu altele, concurează unele cu altele uneori între statele membre. Deci, Comisia s-a gândit la o serie de opțiuni în acest sens și probabil că se îndreaptă chiar către o propunere legislativă în acest sens. Dacă ne puteți da mai multe detalii în legătură cu ce veți face dumneavoastră. Apoi, în al doilea rând, o revizuire a directivei privind raportarea non-financiară, o, de asemenea o chestiune care ține de competența comisiei noastre, care ar putea să joace un rol important în ceea ce privește transparența eh, obligațiilor de due diligence eh, ale companiilor. Și încheierea aș spune că președinția finlandeză s-a încheiat cu o agendă de acțiuni foarte interesantă în acest domeniu, și din câte știu eu și viitoarea președinție germană așteptă, așteaptă să intre mingea în terenul său, dar deocamdată Croația este între cele două președinții, cea care a propus și cea care așteaptă să se ocupe de punerea în aplicare. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Sigur, societățile comerciale trebuie să-și asume obligațiile de due diligence, trebuie să practice o gestiune responsabilă a activităților, să-și asume deci responsabilitățile față de societate și în același timp să înțeleagă care sunt riscurile, dar și oportunitățile pe care le presupune efortul de asigurare a durabilității de mediu. Această gestionare responsabilă din partea societăților comerciale este un subiect important pentru noi și sperăm să asistăm la o îmbunătățire a practicilor societăților în acest domeniu, fără îndoială că este loc de mai bine, dar cred că cel mai bine este să așteptăm un pic și să ne bazăm doar pe fapte, pe date concrete, atunci când venim cu o propunere concretă. Apoi, uh, la următoarea dumneavoastră întrebare am adresat deja un răspuns atunci când am răspuns altor întrebări precedente. Ne confruntăm uneori cu obstacole la publicarea rapoartelor și nu întotdeauna este foarte clar care e temeiul juridic pentru raportarea non-financiară. Prin urmare, în acest domeniu, cel mai important este întâi să clarificăm temeiul judiciar. Da, spune doamna Hautala, cred că uh, raportarea de la țară cu țară reprezintă uh, subiectul uh, uh intervenției colegului dinainte, asta apropo de temeiul juridic. Dar raportarea privind informațiile non-financiare e un act legislativ care a fost propus încă din 2014 și cred că a venit momentul să fie un pic uh, stimulată această discuție, pentru ca în sfârșit țările să ia în serios uh, raportarea non-financiară ca și raportarea financiară. De aceea este un act legislativ foarte important acesta. Da, este un act legislativ foarte important și vom colabora cu toate organismele relevante, vom vedea care e situația și vom lua măsurile care se impun. Aș mai adăuga ceva în ceea ce privește gestionarea responsabilă a societăților comerciale, vom organiza pe această temă foarte importantă pentru noi o conferință în Croația. Mulțumesc, doamna Obrem. Bună ziua, domnule ministru, mulțumesc pentru că ați venit în comisia noastră și aș vrea să insist asupra celor spuse de colegi cu privire la obligația de diligență din partea întreprinderilor multinaționale. Vă mărturisesc că răspunsul dumneavoastră la această întrebare ni se pare un pic evazivă, dacă nu chiar problematică, atunci când faceți confuzia între uh, raportarea nefinanciară și raportarea țară cu țară. Sigur, amândouă sunt mize importante, dar sunt subiecte diferite. Astăzi, am să vă prezint o perspectivă din partea Franței. În Franța sunt ONG-uri care tărăsc în justiție întreprinderile pentru contribuțiile acestora la mm, uh, încălzirea climatică. Una dintre aceste mari întreprinderi este unul dintre principalele, principalii emitenți de gaze uh, poluante din lume. Și asta se poate face datorită unei legi privind obligația de diligență, de vigilență din Franța, care a fost o pionieră în acest domeniu legislativ. Deci e foarte bine că există o astfel de lege, cu toate că, așa cum spunea și colega dinaintea mea, încep să apară inițiative în acest sens în peste 10 state membre. Probabil că ați înțeles că așteptările noastre sunt foarte mari din partea comisiei noastre în ceea ce privește responsabilitățile pe care trebuie să și le asume întreprinderile multinaționale. Iată care sunt deci așteptările uh, comisiei noastre, dar și uh, așteptările societății civile, pentru că peste 100 de ONG-uri au adresat un apel de a, interveni, de a se interveni în acest sens la nivelul Uniunii Europene, uh, în urma modelului care s-a folosit deja, se practică în Franța. Sunt deja lucrări în curs în anumite state membre în acest sens, ceea ce e foarte bine, dar ce spuneți dumneavoastră, să așteptăm niște fapte ca să luăm niște măsuri? Pe păi ce așteptăm? Așteptăm ca um, tot felul de clădiri să se prăbușească, așa cum s-a întâmplat în Bangladesh sau să se întâmple alte nenorociri ca să luăm măsuri. Ceea ce privește Uniunea Europeană, vorbeați dumneavoastră de un studiu pe care, a cărui publicare o așteptăm, care va, ce va face Consiliul și ce va face președinția croată în acest sens pentru a determina Comisia Europeană să publice cât mai curând studiul acesta. Președinția finlandeză, desigur, nu a stat cu mâinile în sân uh, în acest domeniu, ba chiar ne-a lăsat o agendă, o foaie de parcurs. Ce va face președinția croată pe tema asta și aveți în intenție să mediați o bază de discuție comună la nivelul Parlamentului, care e foarte interesat de acest uh, subiect, la Consiliu și la nivelul Comisiei, deci între cele trei instituții vreți să, fiți, să promovați o platformă de dezbatere pe tema aceasta? Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Știu că Parlamentul este interesat de o astfel de dezbatere, dar trebuie să așteptăm publicarea rapoartelor și a studiului pentru a putea întreprinde măsurile care se impun. Președinția croată, fără niciun fel de discuție, este gata să se lanseze în munca pe această temă, însă trebuie respectate și procedurile. Vă mulțumesc și ultima întrebare din partea domnului Didier. Domnul Didier? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule ministru, în calitate de raportor pe marginea proiectului de directivă privind uh, Uh, recursul colectiv, îmi dau seama cât de important este să fie protejat consumatorul în fața anumitor derapaje, în fața anumitor acte ilegale ale întreprinderilor multinaționale. Ne amintim cu toții de scandalul Dieselgate și de um, uh, problema de scandalul Ryanair. În 26 aprilie 2019, înainte de sfârșitul legislaturii precedente, am votat în favoarea unui proiect de directivă în acest sens. Au fost 579 de deputați care s-au pronunțat în favoarea acestui text de directivă. Apoi uh, au început la Strasburg anul trecut uh, trialogurile pe acest subiect Felicit președinția croată pentru ceea ce își propune să facă. Cred că vom putea colabora într-un mod foarte constructiv, dar Președinția durează șase luni. În șase luni avem impresia că se pot face multe lucruri și așa este, însă șase luni trec și foarte repede. Aș vrea să vă întreb dacă acest text îl considerați o prioritate absolută pentru președinția croată și dacă considerați că este posibil, estimabil și de dorit să se ajungă un, la un acord încă din timpul președinției croate, știindu-se că dumneavoastră personal sunteți uh, în mod deosebit sensibil la acest subiect. Din nou să mă naš doista cilj. Am oferit deja un uh, răspuns în acest sens. Obiectivul nostru acesta este, într-adevăr, să ajungem la un acord în timpul președinției croate, așa încât noi vom face tot ce vom putea pentru a face să progreseze dosarul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru că ați venit aici și ne-ați prezentat prioritățile președinției croate. Ne este foarte folositor ce ne-ați spus. Ați văzut că au fost numeroase întrebări din partea membrilor comisiei noastre, unele dintre acestea pe teme similare, pentru, a, pentru că sunt anumite subiecte de care eurodeputații noștri sunt în mod deosebit uh, preocupați. Știm că există o majoritate blocantă la nivelul Consiliului și n-ar... n-ar de aceea uh, ne bucurăm foarte mult că ați venit în fața noastră și vă urăm uh, mult succes în continuare în președinția croată. Vă mulțumesc! Hvala vama i hvala svima koji su postavili pitanja. Ispričavam se ako smo negdje ostali ovaj. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc încă o dată pentru toate întrebările adresate și îmi cer scuze dacă n-am reușit să acopăr absolut tot ce ne-ați întrebat, dar uh, m-am străduit și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 Stimați colegi, vă rog să uh, continuăm uh, cu următorul punct de pe ordinea de zi, și anume acțiunile în reprezentare uh, pentru protejarea daunelor despăgubirilor colective. Dacă se poate să ieșiți afară dacă vreți să vă continuați discuțiile, continuați pe hol, vă rog frumos, dacă se poate, că vrem să continuăm reuniunea. Vă mulțumesc! Deci următorul punct îl reprezintă raportul privind acțiunile în reprezentare pentru protejarea intereselor colective ale consumatorilor. Primul trialog pentru marginea acestui dosar s-a desfășurat la Strasburg uh, în ianuarie anul curent. Am participat și eu și acum aș vrea să-i dau cuvântul raportorului pentru a ne informa în legătură cu rezultatele acestui prim trialog. Domnule Didier, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult și pentru autoritatea cu care, de care ați dat dovadă acum câteva clipe când ați făcut ordine în sală. Și acum, în urma celor uh, discutate acum câteva clipe cu, președ... cu, cu ministrul croat, care a oferit un răspuns întrucâtva diplomatic la întrebarea mea, și așa cum am spus deja, s-a adoptat pe 26 aprilie anul trecut, la ultima ședință din legislatura precedentă, cu o majoritate foarte mare, 579 de voturi uh, ale uh, eurodeputaților din toate grupurile politice, un text în acest domeniu. Și am început uh, în 14 ianuarie un prim trialog în prezența domnului Reinders și în prezența reprezentanților uh, președinției croate. Reuniunea, la reuniunea aceasta am stabilit trei principii. Primul, principiul solidarității. Solidaritatea între diferiții raportori cărora aș dori să le mulțumesc pentru angajament pe marginea unui mandat unic al Parlamentului European. Între privirile către Heidi, către Lara, către Manon, către Leșe și către Gilles Le Breton cărora le mulțumesc pentru angajamentul lor pe marginea acestui dosar și știu că uneori uh, sunt puncte de vedere foarte diferite, însă chiar și acolo se pot găsi acorduri în vederea creării unui consens. Este și obiectivul Parlamentului European și de altminteri e și motivul pentru care ne-am adunat în această incintă și pentru care am fost aleși. Al doilea element important îl reprezintă identificarea unui echilibru corect între pe de o parte, legitimele așteptări ale consumatorilor și, pe de alta, necesara securitate, siguranță, certitudine juridică a întreprinderilor. Și știm foarte bine că economia întreprinderilor în niciun caz nu trebuie să fie uh, inamica intereselor consumatorilor. Am invitat așadar atât Comisia cât și Consiliul și pe fiecare dintre raportorii din Parlamentul European să adere la această stare de spirit care necesită, desigur, din partea fiecăruia anumite sacrificii. Al treilea principiu îl reprezintă voința de a face pași rapizi înainte. Ne-am stabilit așadar un calendar destul de ambițios și de rapid, cu termene Uh, scurte, pe care însă cred că le putem respecta, astfel încât să putem ajunge la un acord în acest dosar până la sfârșitul președinției croate. Desigur, ne vom folosi de timpul necesar, pentru că nu are niciun rost să ne pripim, dar vom, uh, ne vom grăbi încet avem deja un prim acord politic, în 2 martie va avea loc un al doilea trialog, din păcate, doamnă președinte, nu veți mai fi atunci alături de noi și între aceste termene există contacte politice între instituții. Deci solidaritate în jurul lui mandat, căutarea unui echilibru și dorința de a face pași rapizi înainte, acestea sunt cele trei principii pe care ni le-am stabilit cu toții la această primă reuniune din ianuarie. Sigur, asta nu înseamnă că o să fie ușor – ne-am dat seama că există diferențe între textul Parlamentului European și poziția Consiliului. Diferențe care par, cel puțin deocamdată, de fond și care pornesc că, din faptul că Consiliul își dorește armonizarea criteriilor doar pentru cazurile transnaționale și nu și pentru cazurile uh, interne, din interiorul statelor membre. Parlamentul European însă nu asta își dorește și nu în acest sens a votat, dar să știm foarte bine că oricare ar fi, oricum ar sta lucrurile, suntem extrem de vigilenți ca această, uh, de, această departajare pe care și-o dorește Consiliul să nu devină o scuză pentru a reduce nivelul ambițiilor la nivel european pe marginea acestui text. Eu, în orice caz, vreau să mă asigur că fiecare stat membru va avea posibilitatea de a institui o formă de recurs și că va exista o entitate calificată activă în fiecare stat membru. Acesta este un prim acord la care am ajuns cu Consiliul. Există, cum spuneam, diferențe, însă diferențe și în ceea ce privește criteriile și condițiile necesare de îndeplinit pentru ca entitățile calificate să poată să-și exercite dreptul la recurs, în special în ce privește finanțarea acestor entități calificate. Și vom purta discuții foarte clare, în special în ce privește problema aceasta a finanțării și în ce privește principiile pe care se bazează ea. De exemplu, principiul că cel care pierde plătește procedura, loser pays. <clears throat> Și în fine, între poziția Parlamentului și uh, Consiliu mai trebuie ajuns la un uh, acord în ceea ce privește termenul de transpunere. Consiliul a stabilit un termen de transpunere de 42 de luni, ceea ce mie mi se pare absolut excesiv. Aproape patru ani. Ce înseamnă lucrul acesta? Că noi vom fi votat în primă lectură pe marginea unui text în, uh, la sfârșitul legislaturii precedente, iar cu toate astea, <laughs> el nu va intra, nu va deveni funcțional pentru a proteja uh, cetățenii și consumatorii abia la începutul, decât la începutul viitoarei legislaturi. Nu asta ne-am angajat noi să facem în fața cetățenilor, mie mi se pare un termen rezonabil, adică 12 plus 6 luni, adică un an și jumătate, ceea ce pare rezonabil și mai ales, mai ales consider că protecția consumatorilor nu poate aștepta. Deci avem mult de lucru în următoarele luni. Vom negocia, vom intra în curând în etapa aceasta a negocierilor active. Eu vreau să mă fac garantul mandatului primit din partea tuturor deputaților din Parlamentul European eh, cu ocazia votului care s-a bucurat de o majoritate foarte amplă anul trecut, o voi face însă în spiritul consensului și am toată speranța Vă voi, de-al vă voi informa, chiar dacă ne veți vedea, ne veți urmări prin video, doamnă președinte, dar vă voi informa în legătură cu rezultatele acestor trialoguri și am toată speranța, sunt un optimism din fire, optimist din fire că vom ajunge la o uh, încheiere a acestui dosar încă în timpul președinției croate doamna președinte. E foarte încurajator și e clar că sunteți foarte optimist, deci este o veste foarte bună. Doamna Hautala, mulțumesc! Am lucrat într-o atmosferă foarte plăcută, încă din uh, de la nivelul delegației parlamentare, delegației Parlamentului și mulțumesc foarte mult domnului Didier pentru rezultatele deosebite pe care le-a realizat încă, de, încă din interiorul Parlamentului și am continuat să zâmbim și în discuțiile ulterioare cu Consiliul. Sigur, mai sunt probleme de rezolvat, însă sunt convinsă că Orice rezultat va ieși de pe urma acestor negocieri va fi un rezultat progresiv, însă, desigur, și Consiliul va trebui să facă niște compromisuri, de exemplu, în ceea ce privește termenul de transpunere și publicare. E adevărat, 42 de luni, să stai să aștepți 42 de luni este foarte mult, înseamnă să depășim chiar limitele mandatului uh, legislaturii uh, Parlamentului de față. Apoi problema finanțării entităților calificate, problema criteriilor partajate, defalcate, interne versus uh, transnaționale. Vom vedea cum, se, cum evoluează lucrurile și desigur mai este o problemă, și anume că nu în toate statele membre la nivel național există un astfel de mecanism, însă poate Uniunea Europeană poate identifica mijloace de a susține acele state membre care trebuie să creeze un astfel de mecanism la nivel național. Și în fine, atunci când am început, se vorbea despre un domeniul de aplicare mai extins al diferitelor acte legislative, dar poate că putem să uh, semănăm așa semințele viitorului, arătând că ar trebui extinsă această dezbatere pentru a acoperi și aspectele de mediu, care nu sunt neapărat strict subiecte de, legate de consumatori. Oricum asta lucrurile, cred că Ceea ce s-a realizat este un pas foarte bun înainte în uh, domeniul legislației pentru protecția consumatorilor și sunt convinsă că rezultatele vor fi optime. Minunat, mă bucur să aud exemple așa de pozitive de cooperare. Karen? Mulțumesc frumos, mă mulțumim și ne-a spus care, că ne-ați spus care a fost situația. Pentru că eu nu fac parte din uh, acest dosar, mă bucur să aud că uh, cei care uh, participă la el colaborează atât de bine. Am uh, convenit uh, la un raport uh, din inițiativă pentru finanțarea litigiilor și așa numitele fonduri speculative. Înțeleg că în momentul de față suntem, nu suntem încă la linia de finish. Există un oarecare optimism vis-a-vis -vis de transparența uh, care există în textul actual pentru finanțarea acestor acțiuni reprezentative? Întrebarea dumneavoastră a fost adresată către domnul Didier. N-am înțeles uh, că a fost o întrebare, dar uh, mă bucur oricum să răspund la o întrebare pe care, am, uh, pe care n-am sesizat-o inițial. Înțeleg că există un raport din inițiativă. Să știți că în textul Parlamentului s-a exclus faptul ca entitățile calificate să poată fi, de exemplu, cabinete de avocat sau fonduri, spre deosebire de situația din Statele Unite pentru că am văzut cum se întâmplă lucrurile în Statele Unite, am uh, evaluat derivele din sistemul american și ideea a fost să nu le copiem și noi și să învățăm din greșelile lor. Și atunci am exclus, cu atât mai mult vă pot spune asta pentru că sunt avocat și am fost atent să exclud cabinetele de avocat din posibilitatea pentru ele de a intenta o acțiune ca atare atunci când vorbim de acțiunile uh, colective, Evident, ei le pot uh, uh, consilia entități calificate, dar entitățile calificate nu pot să fie cabinete de avocat, nici fonduri, ci trebuie să fie asociate, agreate de consumatori, recunoscute ca atare de fiecare stat. Va exista o listă indicată comisiei și care vor fi fost supuse unei verificări a condițiilor de finanțare, a criteriilor de transparență, pentru a ne asigura că aceste recursuri care se fac pentru consumatori să nu poată fi în niciun caz deturnate și instrumentalizate. De exemplu, în Statele Unite se întâmplă așa. Sunt societăți care folosesc uh, interesele colective pentru a destabiliza un concurent atunci când singurul beneficiar, și de altfel asta am și spus clar în textul Parlamentului European, singurii beneficiari trebuie să fie consumatorii. Și, de exemplu, am spus chiar că atunci când vorbim de foarte mulți consumatori care vor beneficia uh, de pe urma acestei reparații a prejudiciilor, chiar dacă și în teorie vor beneficia de doar un euro, adică nu vor primi acel euro, ne vom asigura că banii vor fi dedicați integral interesului consumatorilor prin uh, crearea, de exemplu, a unui fond dedicat uh, protecției uh, drepturilor lor astfel încât să ne asigurăm că de la A la Z nu există cabinete care să profite pentru a se îmbogăți și să, care să deturneze obiectivul acestui mecanism. Mulțumesc! uh, un răspuns uh, foarte complet la întrebarea lui Karen. If I may, if I may uh, um, something out of, out of... Domnul Lagodinski, uh, dacă îmi permiteți uh, un uh, subiect uh, puțin în afara ordinii de zi, dat fiind faptul că e o ședință extraordinară, dar am înțeles că n-am terminat subiectul, așa că încheiați-l mai întâi și după aceea dați-mi, vă rog, cuvântul. Da, mai avem un singur punct pe ordinea de zi și anume anunțurile privind reuniunea coordonatorilor și ar fi păcat să nu îl trecem și să nu-l parcurgem și pe acesta. Da, reuniunea coordonatorilor de ieri a fost una foarte amicală. Ieri, coordonatorii au decis să retragă solicitarea uh, privind uh, un raport din inițiativă vis-a-vis -vis de uh, subsidiaritate pe perioada 2017-2018 și să depună această solicitare ulterior. Să explic tuturor. Motivul este că ni s-a oferit un raport uh, legislativ uh, partajat cu FEM și nu am fi putut face asta uh, dacă nu uh, scoteam raportul din inițiativă. S-a decis să numim următorii raportori. Domnul Giambaschi privind uh, uh pentru ECR, pentru uh, reducerea imunității uh, domnului uh, Comin și uh, domnului Puigdemont, uh, Domnul Del Blanco, pentru raportul din inițiativă și uh, privind cadrul și aspectele etice ale uh, inteligenței artificiale, domnul Vos, privind regimul uh, de răspundere civilă, domnul Breton, pentru raportul din inițiativă, chestiuni de interpretare și aplicare a dreptului internațional, domnul Sejourné, pentru raportul din inițiativă privind drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor uh, de inteligență artificială, Sabina Pignodeli pentru monitorizarea aplicării dreptului comunitar și domnul Breyer, raportor pentru aviz privind IMCO, norma 57, legea privind uh, serviciile digitale, îmbunătățirea funcționării pieței digitale. Am uh, convenit și asupra um, unui raport comun cu FEM și am uh, convenit asupra unei propuneri comune uh, pentru guvernanță corporativă uh, durabilă în baza uh, rezultată în, din legislația comunitară. Titlul este mult mai lung, dar cred că v-ați prins despre ce este vorba. Deci, iată, cred că am epuizat și acest subiect. Mulțumim. Misiunea mea tristă este aceea de a încheia reuniunea noastră de astăzi și nu spun tristă doar din cauza contextului politic în care se întâmplă, ci și pentru că am învățat să prețuim uh, felul în care am lucrat cu tine în calitate de coleg și lider cu suflet cu voință și nu știu ce se întâmplă aici, după mine se mișcă uh, o grămadă de lume și totodată cineva care ne-a ghidat uh, cu o mână foarte fermă în, aceste, în întâlnirile noastre destul de turbulente uneori. Apreciem acest lucru, îl prețuim și este foarte trist că se termină așa. Ne-am fi dorit, sau cel puțin eu, în numele grupului pe care îl reprezint, vă spun că ne-am fi dorit ca uh, lucrurile să continue așa cum au fost până acum și cred că pot să spun că majoritatea și-ar fi dorit acest uh, lucru, măcar încă 2 ani și jumătate. Așadar, îți mulțumim tare mult pentru tot și doar ca să-ți arătăm aprecierea noastră și a secretariatului, iată niște flori pe care te rog să le iei cu tine pe insula de pe care sper că te vei întoarce să ne vizitezi și la un moment dat să ni te alături din nou ca președinta acestei comisii. Iată, e un preț pe care suntem dispuși să îl plătim. Mulțumim! Mulțumesc frumos, spune doamna Netzinga. Okay. <laughs> Președinte, anche io voglio associarmi. Doamnă președinte, vreau și eu să mă alătur uh, cuvintelor de simpatie, stimă și mulțumire pe care vi le-a adresat domnul vicepreședinte, colegul nostru. Aparținem de două grupuri diferite, dar într-o astfel de adunare se creează raporturi de simpatie, prietenie, colaborare, chiar dacă uneori viziunile politice diferă, așa încât Întotdeauna este o, un lucru trist când pierdem un președinte ca dumneavoastră și încă o dată vreau să reiterez stima pe care vă port și urările mele ca uh, destinele politice ale dumneavoastră și ale Parlamentului European, ale tuturor europarlamentarilor, să se întâlnească din nou. Mult succes în cariera dumneavoastră viitoare și vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Aș vrea să vă mulțumesc și eu tare mult tuturor. A fost o bucurie și un privilegiu să prezidez această comisie și mi-a plăcut practic fiecare minut. Am petrecut momente interesante împreună. Aseară am uh, primit uh, un grup uh, mic, mic, o mică delegație și am primit premiul pentru cea mai abruptă curbă de învățare. A fost o bucurie imensă și a fost minunat să lucrez cu voi și tare dor să-mi fie de toate aceste lucruri. Unul dintre regretele mele este că nu am reușit să uh, învăț suficientă franceză cât să particip, să spun măcar mulțumesc și la revedere în franceză și n-am avut timp să spun asta, dar mi-ar plăcea să spun măcar orvar, pentru că aștept cu nerăbdare să vin să vă vizitez în viitor și o să vă urmăresc toate rapoartele din inițiativă și cu siguranță o să vreau să știu ce se întâmplă. Deci mulțumesc foarte mult, o să-mi fie dor de voi toți.